Okay, let's, let's start. Uh... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Haideți să începem. Pot să vă reamintesc faptul că puteți să vă exprimați în limba dumneavoastră maternă. Avem toate limbile, uh, cu excepția cele din țara mea natală, respectiv Luxemburgul, de aceea mă exprim într-o altă limbă. Uh, suntem puțini în sală, deci cred că puteți să vă prezentați și să spuneți din partea cărui parlament uh, uh ați venit. Eu mă numesc Claude Turmes, sunt deputat european din 1999 uh, și m-am ocupat de piața internă și apoi de eficiența energetică. Copreședintele meu, bună seara, Mă numesc Jesus Alique, sunt membru al Comisiei de Industrie la Congresul Spaniol. Și raportorul nostru, bună seara, sunt José Ignacio Palacios, sunt senator în Spania. Purtător de cuvânt al Comisiei de Industrie și Energie din Senatul Spaniei. Da, Mă scuzați, am confundat, spune domnul Turmes, între uh, cel care era raportor și cel care nu era. Vă rog să începeți dumneavoastră să ne spuneți cine sunteți și ce parlament reprezentați. Mă numesc Ren Willems și sunt uh, membru al uh, Parlamentului din țările de jos și am lucrat și la compania Shell înainte. Sunt Iona Șmileș din Lituania, sunt președinte al Comisiei de Protecție a Mediului, Bună seara, sunt Francesco Cazo, reprezint Senatul Italiei și sunt vicepreședintele grupului Partidului Libertății din Senatul Italian și reprezint uh, Comisia de Industrie din aceeași instituție. Sunt Roberto Torto, vicepreședinte al Comisiei de Mediu din Camera Deputaților din Italia. Sunt Andrea Flutero, senator, secretar al Comisiei de Mediu din Senatul Republicii Italiene. Salvatore Tomaselli, tot senator din Comisia de Industrie a Senatului Italian. Bridget Thompson, deputat european din grupul socialiștilor și democraților și uh, activez la uh, Comisia de Industrie și Energie sitter i näringsutskottet som arbetar med industrifrågor. Bună ziua, sunt Herr Bolen și sunt membru al Comisiei de Industrie din Parlamentul Suedez. Bună seara, sunt Hes Peles, vicepreședinte al Comisiei Industrie din Congresul Spaniol eh, și reprezint Partidul Naționalist Basc. Serge Poniu, vicepreședinte al Comisiei de Dezvoltare Economică la Adunarea Națională Franceză. Intervenție fără microfon. Bernadette Bursei. Bernadette Bursei, secretar din Comisia de Afaceri Europene din Senatul francez, a fost și deputată europeană și am fost uh, coraportoare la um, raportul dumneavoastră, uh, raportul dumneavoastră, domnule președinte, probleme de agricultură. Bună ziua, sunt Gana Gejdușcova, vicepreședinte a Senatului din Republica Cehă și mă ocup de afaceri europene. Ran Wittmann, membru al Parlamentului Federal uh, Austriac, uh, vicepreședinte în uh, Comisia de, pentru Știință, Comisia Economică și Comisia pentru Protecția Mediului. Uh, Uh, lucrez într-un grup de lucru care se concentrează pe cercetare în domeniul energiei. Cristiane Kummer, membră a Parlamentului Austriac, uh, purtător de cuvânt pentru mediu și energie. Okay. Um, it says all members of parliament uh, Vreau să întreb dacă mai sunt și alți membri al Parlamentului Național în sală? Doru Leșe mă numesc, reprezint Parlamentul din România sunt membru al Comisiei de Afaceri Europene și membru al Comisiei de Industrie și totodată vicelider al grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal. Mulțumesc. Andis Kapos pārstāv Latvijas Republikas Saimu. Reprezint Parlamentul Leton. Anna Zalewska,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 the red button. Andrew Doyle, member of the Irish Parliament. Andrew Doyle, membru al Parlamentului Irlandez și membru al uh, Comisiei prin, pentru Agricultură și Mediu. Sunt de asemenea purtător de cuvânt pentru uh, chestiuni de, uh, ce țin de siguranță alimentară. Sunt membru al Parlamentului Lituanian. So, deci avem la dispoziție o oră. Subiectul pe care îl vom discuta este energie și mediu. Cred că trebuie să încercăm să ne concentrăm asupra două chestiuni care ar putea să fie legate de uh, energie. E vorba de eficiență energetică și, în al doilea rând, tehnologiile regenerabile. Cred că este important să ne concentrăm pe mai mult decât o discuție generală referitoare la eficiență energetică și la regenerabile. Ar trebui să ne gândim ce anume ar însemna contribuția unei comunități energetice europene cum am putea să creștem eficiența energetică, adică în ce aspecte ar ajuta această uh, comunitate energetică dezvoltarea energiilor regenerabile. În ceea ce privește eficiența energetică, există deja așa numitul acquis comunitar, adică legislație europeană. Avem legislație bazată pe tratatele de mediu pe articolele legate de mediu din tratate, ce prevăd standardele minime pentru, uh, uh, pentru obiecte electronice, pentru mașini, pentru electrocasnice și uh, vom avea în curând o nouă directivă. Întrebarea pe care vreau să vă pun este în ce domenii considerați că eficiența energetică uh, ar putea să fie ajutată de comunitatea energiei. Un domeniu despre care am uh, aflat multe indirect citind documentele savanților este reprezentat de impozitarea energiei. În aceste documente am uh, văzut că ar trebui să existe o impozitare comună a energiei. Acesta este un aspect și poate că ar fi bine să petrecem 10 sau 15 minute discutând despre eficiența energetică, care reprezintă sursa numărul unu uh, de uh, energie în Europa și să vedem cum anume am putea să folosim comunitatea energetică pentru a merge mai departe decât ne aflăm astăzi. Deci, cine dorește să ia cuvântul? Trebuie să vorbim engleză sau pot să vorbesc germană, limba mea maternă? Ce limbă putem vorbi? Avem interpretare din toate limbile oficiale. Atunci voi vorbi în limba mea maternă. Bună ziua! Uh, sunt membru al Comitetului Economic și Social European și întrebarea mea în legătură cu impozitarea energiei, mai ales uh, atunci când este formulată atât de general, uh, vizează în primul rând competitivitatea Europei Uh, pe plan global și vizează și efectele unei impozitări și a unor prețuri crescute ale energiei asupra competitivității noastre. Deci cred că este, ar fi grav dacă, uh, dacă impozitarea energiei s-ar folosi în primul rând uh, ca, o, ca un mijloc de creștere a veniturilor la buget, Uh, numai în Europa. Pentru că dacă în alte state din lume acest lucru nu se întâmplă, atunci nu facem altceva decât să creăm o mare problemă de competitivitate um, uh, economiilor noastre. Uh, similar, conferințe de la Copenhaga și această chestiune a impozitării energiei este una care poate fi rezolvată doar în plan global. Pe de altă parte, dacă impozitarea energiei se folosește cel puțin parțial pentru dezvoltarea unor noi resurse eh, sau tehnologii legate de eficiența energetică, deci dacă s-ar finanța proiecte de cercetare în acest domeniu, atunci, sigur, eh, pe termen scurt eh, am interveni asupra competitivității noastre energetice, dar pe termen lung, însă am putea să ne asigurăm suficiente resurse energetice și n-ar trebui să așteptăm ca alte state să dezvolte acele tehnologii pe care noi apoi să le cumpărăm. Deci, cred că astfel s-ar putea crea, într-adevăr, un, un, un echilibru pozitiv. Cred că impozitarea energiei este de aceea un instrument foarte puternic pe care trebuie să-l aplicăm cu maximă prudență. Uh, Comitetul Economic și Social European a făcut deja o recomandare în acest sens. În cazul în care urma să se impoziteze emisiile de bioxid de carbon, iată un exemplu de impozitare selectivă a energiei consumate, atunci ar trebui ca și aceste impozite uh, Asemenea, uh, veniturilor realizate de pe urma certificatelor de emisie de, a dioxidului de carbon să fie folosite în exclusivitate pentru dezvoltarea și finanțarea acelor sectoare energetice care încă sunt subdezvoltate sau care au nevoie de uh, subvenții mai importante. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Am deja o listă cu mai multe nume. Domnul Liche, domnul Hose, domnul Simena, domnul Capos, deci, apoi domnul Ponion vrea să ia cuvântul? Sau poate secretariatul poate să continue să noteze numele celor care doresc să se înscrie. Vă rog să ridicați mâna astfel încât secretariatul uh, să poată să uh, vă noteze numele pe listă. Eh, vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. De când au fost create uh, comunitățile europene, s-a ajuns la un moment când suntem cu toții conștienți de cât de important este să ne coordonăm uh, uh, politicile energetice. Este o chestiune cheie pentru Europa. De aceea, politicile energetice au devenit un element structural, o prioritate. Noi trebuie să ne ocupăm de acest lucru pentru pentru a pregăti viitorul Europei și a cetățenilor din Europa. Răspunderea oamenilor politici, că ei acționează la nivel european sau la nivel național sau local, este să desfășoare strategii astfel încât să atingă cele trei obiective principale, să asigure o aprovizionare durabilă, uh, cât se poate de sustenabilă și în același timp să uh, întărească eficiența energetică. În plus, avem nevoie de un spațiu economic cu o mare eficiență energetică și cu un consum, uh, cu emisii, mă scuzați, cât mai scăzute de dioxid de carbon. Pentru a atinge aceste obiective trebuie neapărat să investim în cercetare, să dezvoltăm noi tehnologii. Automobilul electric este un exemplu concret în acest uh, sens. Mă gândesc, bineînțeles, și la energiile regenerabile, care împreună cu noile tehnologii ne vor ajuta să atingem acest obiectiv prioritar pe care tocmai l-am menționat. Avem deja o strategie din anul 2006, pentru că atunci au fost fixate niște obiective cu caracter obligatoriu, în special mărirea cotei parte a energiilor regenerabile în mixul energetic din Uniunea Europeană. Tocmai aceste obiective cifrate ne-au obligat să facem progrese și cred că putem să fim optimiști pe termen lung în ce privește atingerea acestui obiectiv prioritar. Eu cred că trebuie ca politicile naționale să fie mai bine coordonate, de asemenea să dea dovadă de mai, o mai mare flexibilitate. Fiecare țară are dreptul să-și adopte propria strategie, dar atunci când o fixează, trebuie să ține cont de aceste obiective cu caracter obligatoriu fixate la nivel comunitar. Trebuie să ajungem la un echilibru între nevoile la nivel local și cele la nivel comunitar și încă o dată insist, nu putem să facem acest lucru decât dacă investim în noile tehnologii. Din punctul meu de vedere, noile tehnologii trebuie să joace un rol Uh, de prim rang în Uniunea Europeană. Pentru că numai astfel vom avea noi forme de energie, noi forme de folosire a energiilor, a surselor de energie deja existente. Există, din punctul meu de vedere, șase sectoare în care aceste noi tehnologii reprezintă un mare potențial. În primul rând, energia eoliană, apoi solară, rețelele electrice inteligente, bioenergia, capturarea și stocarea dioxidului de carbon și fisiunea nucleară. Și cetățenii europeni trebuie să facă un mare efort de investiții. Ar fi bine să investească 50 de milioane de euro în plus pentru cercetare și pentru uh, aceste noi tehnologii. Este un efort suplimentar uh, pe care vor trebui să-l facă guvernele europene, dar numai astfel vom putea să avem uh, propriile noastre resurse de energie și vom fi mai puțin dependenți de furnizorii din um, exterior. Trebuie să ne gândim pe termen lung, chiar foarte lung, 2030-2050, atunci când uh, facem asemenea strategii de investiții în domeniul energiei. Astfel și industria noastră va fi mai competitivă. Eu cred că datorită acestor zile de lucru interparlamentare putem să reflectăm pe aceste teme. Ar fi bine să ne concentrăm, de exemplu, pe formele de resurse um, de energie regenerabilă. Este un imperativ politic pentru noi toți dacă vrem să garantăm viitorul statelor noastre. Și dacă vrem să ne găsim locul care ne, ni se cuvine în ordinea mondială din secolul 21. Vă mulțumesc, spune domnul Turmes. Acum domnul Rossi, deputat european, dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că atunci când discutăm despre mediul înconjurător și despre energie, trebuie neapărat să fim deosebit de prudenți. Tot timpul aud energie, producție de energie egal uh, um, emisie de dioxid de carbon și amenințare pentru mediul înconjurător. Trebuie să fim conștienți de faptul că uh, Substanțele cele mai periculoase uh, care sunt uh, emise în urma procesului de combustie sunt dioxinele și apoi metalele grele, care bineînțeles uh, au um, efecte deosebit de toxice, că e vorba despre dioxine sau despre metale grele sunt cancerigene, sunt asfixiante și așa mai departe. Problema este așadar complexă. Atunci eu spun că ar trebui să încercăm să finanțăm și aici este principalul rol pe care trebuie să-l joacă Uniunea Europeană, deci trebuie să finanțăm cercetarea de bază, cercetarea, cât să spun, concretă. Pentru că de obicei se finanțează acele proiecte care pot fi imediat puse în aplicare și să se obțină profit. Eu mă refer la acea cercetare, ca să spun așa, uh, fundamentală, care să ne permită să inventăm noi sisteme de combustie, noi carburanți, noi uh, uh, surse de energie. Și bineînțeles că nu putem să obținem un răspuns imediat atunci când se fac asemenea lucrări de cercetare. Și trebuie să existe investiții, nu numai numai publice, ci și private, pentru că deocamdată caseta cu banii a Europei este tocmai sectorul public. Vă rog să nu mai vorbim mai despre dioxidul de carbon, trebuie să vorbim despre toate substanțele poluante care sunt eliberate în mediu atunci când există combustie. Și până la urmă ă, dacă vrem să ajungem la un rezultat durabil, trebuie să investim în cercetare, cum spuneam. Apoi, dacă chiar vrem să avem, uh, să ne apropiem de o politică comunitară energetică, trebuie să ne gândim la felul în care negociem cu celelalte uh, țări. Președintele întrerupe oratorul spunându-i că nu poate să depășească 3 minute. Da, dar nici n-am vorbit 44 de secunde. A, nu. A, mă scuzați, n-am văzut că uh, se altfel era calculat timpul și că mai rămâneau numai 40 de secunde. Deci, revin. Trebuie să ne gândim la felul în care negociem cu furnizorii de energie. Ar fi bine de asemenea să se ar trebui ca taxele aplicate în domeniul mediului și al energiei să fie cât se poate de asemănătoare între diferitele țări europene. Vă mulțumesc, spune domnul Turmes. Acum domnul Simen are cuvântul. Vă rog frumos să abordați și chestiunea eficienței energetice și a energiilor regenerabile în legătură cu textele europene și proiectul noi directive. Aș norėjau pakalbėti apie ștai tokius prioritetus. Mulțumesc, domnule președinte. Aș, aș dori să vă vorbesc despre prioritățile noastre. În primul rând, despre prioritățile ă, Uniunii Europene, precum și cele ale Națiunii Unite, care vizează, în primul rând, o dezvoltare durabilă. Iar sigur că energiile regenerabile sunt un element cheie al acestei dezvoltări. Apoi, un alt aspect pe care aș dori să-l aduc în discuție. Când vorbim despre infrastructuri, despre rețele eh, prin care se face transportul acestei energii, trebuie ca pentru o exploatare maximă a, și optimă a potențialului energiilor regenerabile să existe eh, rețele infrastructuri corespunzătoare. Trebuie, de exemplu, să dezvoltăm uh, sub, uh, suportul logistic pentru uh, arderea biomasei în Europa. Deci acestea sunt arii de dezvoltare uh, care încă uh, au un potențial foarte mare. Din păcate, nu putem să ne exploatăm la maxim uh, resursele noastre regenerabile pentru că nu avem infrastructura necesară. Atunci când se va vorbi despre noile perspective financiare până la 2020, atunci va trebui să vorbim și despre această chestiune. Apoi, în ce privește impozitarea uh, uh, cu energiei, uh, sigur că taxele și impozitele pot uh, Uh, pune, pot fi piedici în calea dezvoltării și competitivității. Uh, însă, să nu uităm că în uh, Suedia, cu toate că există impozitare foarte severă a energiei, există și o utilizare foarte bună a energiilor regenerabile în același timp. Deci ne interesează și experiența colegilor suedezi. Ne mai interesează și uh, proporția proporția pe care energiile regenerabile uh, o le vor avea, o vor avea în uh, noul mix energetic. Nu trebuie să reinventăm roata. Eh, cred că am acumulat împreună foarte multă experiență deja și eh, cum obiectivele pentru Europa anului 2020 sunt deja eh, formulate, cred că este foarte important să ne orientăm pe aceste obiective și să facem în așa fel încât energiile regenerabile să ajungă o prioritate maximă. Mulțumim, zice președintele, mulțumim și pentru faptul că ați fost atât de succinți. Domnul Capoci. Doamnelor și domnilor, eu reprezint uh, Parlamentul Leton uh, în uh, Comisia pentru Afaceri Europene și Subcomisia pentru Energie. În ce privește noua, noul proiect de directivă, directiva 2009 per 28 privind energiile regenerabile, aceasta este o directivă care nu numai pentru noi letoni, dar și pentru alți europeni vine cu foarte multe teme de casă, pentru că trebuie să rezolvăm multe e, chestiuni până ce vom putea să exploatăm energiile regenerabile în măsura în care e, acest cadru legislativ ne cere. Nu voi repeta cele spuse deja de alți colegi, de aceea vreau să amintesc mai degrabă alte elemente care sunt cele legate de dezvoltarea sectorului energetic. Sigur că trebuie să ne gândim în primul rând la faptul că prin criza economico-financiară nu mai există atât de multe credite la dispoziția celor care vor să dezvolte sectorul energiilor regenerabile, de aceea este mai greu să ne atingem acele obiective pe care ni le-am propus uh, în ultimele luni, în ultimii ani. De aceea cred că trebuie să ne găzim uh, cum pot fi ajutate statele membre de la nivel european pentru ca acestea să-și poată îndeplini obiectivele. Nu trebuie să ne gândim doar la sancțiuni, ci trebuie să ne gândim și la stimulente. Sancțiunile de multe ori înrăutățesc atmosfera. Uh, iar apoi Comisia Europeană ar trebui să controleze într-adevăr în ce modul în care este Uh, transpus la plan, uh, în plan național uh, cadrul legislativ coerent și nu trebuie ca Comisia să aștepte doar ca um, statele membre să își îndeplinească sau nu obiectivele și apoi să apară eventual cu niște sancțiuni. Noi suntem recunoscători Parlamentului European pentru faptul că ne oferă posibilitatea să ne prezentăm aici punctul de vedere în această privință. S-a spus deja astăzi în reuniunea noastră că, în, că ar trebui statele membre să aibă toate același preț la energie. Eu cred că ar trebui să mai reflectăm asupra acestei chestiuni, pentru că așa ceva nu se poate face dacă oamenii nu au aceleași venituri. Pentru că numai așa pot fi acoperite cheltuielile cu energia. Mulțumesc! Mulțumesc următorul vorbitor, domnul Panion. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că recent la noi s-a legiferat după reuniunile Grenel din Franța legate de mediu, s-a adoptat pachetul climă și energie și în plus am uh, legiferat în formațiune Grenel 2 pentru a avea instrumentele destinate atingerii acestor obiective. Mers ceva mai departe în legătură cu Uh, gestionarea energiei uh, de vârf, vom ajunge probabil la obligația de a face o legătură între capacități și uh, rezultate. Eu vreau să vă spun că probabil că impozitarea este posibilă în anumite domenii, de exemplu impozitarea la frontieră, dar în alte domenii avem legislații specifice și, de exemplu, în ceea ce privește clădirile, există credit, eh, impozitare pe credite, obligații de achiziție pentru furnizori, avem eh, dispoziții specifice pentru furnizorii de electricitate și certificate de performanță energetică. Deci trebuie să ținem cont de toate acestea și să avem uh, fiscalități foarte bine adaptate și foarte specifice. În ceea ce privește uh, întreaga politică energetică europeană și sprijinul pe care aceasta îl acordă situației. A spus-o un coleg ieri în plen, credem că este foarte greu să ne îndreptăm către un nou tratat european, dar cred că trebuie să ne consolidăm cooperarea. Și în ceea ce privește energie, energia și sursele de energie, cred că trebuie să se pună accentul pe rețele și interconexiuni, dar și pe cercetare. Pentru că sunt foarte multe centre de cercetare mari în multe țări europene, dar ele nu sunt coordonate și ar trebui să fie. Și uh, cred că cu marele credit care a fost uh, pus în practică în Franța, cred că se vor ajunge la rezultate foarte bune. E vorba de energie eoliană, dar și de toate energiile offshore, energiile maritime și avem foarte multe de dezvoltat aici. Energia fotovoltaică, noile tehnologii, polimerii și celelalte. Trebuie să dezvoltăm împreună noi tehnologii și bineînțeles că trebuie să spunem da și mașinilor electrice, dar trebuie să ne ocupăm și de uh, hidrogen pentru că dacă suntem puternici în Europa, trebuie să fim uh, puternici și în concurența cu celelalte uh, continente. Și energia nucleară este foarte importantă, și fisiunea și fuziunea. Cred că trebuie ca toate aceste tehnologii să fie dezvoltate în Europa și uh, insist pe o energie cu consum redus de carbon, low carbon în engleză, E nevoie de acest mix energetic și trebuie să se coopereze cu state care au uh, politici interne similare. Chiar dacă nu avem cu toții aceeași viziune, de exemplu, asupra energiei nucleare. Dar cred că trebuie să cooperăm în domeniul cercetării și al interconectării. Mulțumesc! Urmează doamna Thompson, vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește că energiile regenerabile trebuie să fie uh, legate de schimbările climatice, pentru că eu cred că energiile regenerabile sunt mai ales importante pentru că sunt legate de siguranța, securitatea energetică. Și aici, în Parlamentul European, se vorbește, s-a vorbit pentru prima dată de obiective obligatorii Eh, tocmai din cauza crizei din 2006 dintre Rusia și Ucraina. Deci, energiile regenerabile trebuie să fie privite ca eh, componentă a securității energetice. Și securitatea energetică poate să fie asigurată în parte și prin eficiență energetică. În țara mea, astăzi, pentru că s-au făcut uh, în anii 90 investiții foarte mari, 22% din energie vine din energie eoliană, e vorba de Danemarca. Și cred că este o experiență foarte importantă pe care trebuie să vă împărtășesc. În ianuarie 2007 s-a prezentat prima propunere a Comisiei referitoare la planul pentru energii regenerabile și s-a spus acolo că Europa trebuie să fie lider în lume, trebuie să fie primul actor în lume în acest domeniu, în legătură cu mediul, schimbările climatice și energiile regenerabile. Și mi se pare că nu am avut un rol de lider la COP15 la Copenhaga și cred că uh, trebuie să colaborăm mai mult, pentru că problema este că, toate, că nu toate statele membre sunt de acord asupra faptului că Europa trebuie să fie prima prioritate. Am văzut că s-a spus că ar trebui să cumpărăm în comun energie din Rusia și din alte surse externe, dar nu știu dacă toate statele membre ar fi de acord cu astfel de politică comună. Unele cred că ar prefera să-și continue propria politică. Am fost recent în Kazahstan și această țară oferă energie unor state membre individuale din Uniunea Europeană. Dar, după cum a spus colegul din Spania, și accesul este foarte important pentru că dacă energiile regenerabile nu sunt prioritare și nu au acces la rețele, atunci nu ne putem atinge obiectivul de a avea obiectivele obligatorii pentru 2020. În ceea ce privește garanțiile, Merkel a decis împreună cu Sarkozy și cu Parlamentul European să transmită un semnal clar întreprinderilor ca să se investească în obiectivele obligatorii, primele obiective obligatorii din istoria energiei europene. Cred că am transmis deci un semnal puternic industriei și acum în acest Parlament lucrăm la aspecte legate de criza financiară și economică. Și în primul raport a existat un acord că dacă, conform căruia, dacă dorim să ieșim din criză, va trebui să investim enorm în energiile regenerabile și trebuie să uh, ne asumăm conducerea, după cum a spus Barroso cu trei ani în urmă, și să fim uh, primii actori la nivel global. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Thompson. Are cuvântul domnul Williams. Mr. Chairman, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, ocazia să conduc uh, o anchetă în numele Parlamentului din Danemarca în perioada 2006-2007 în ce privește energia eoliană. Există nenumărate probleme peste tot în lume, dar poate că toate pot să fie rezumate la o singură întrebare avem suficientă energie pentru nevoile uh, populației mondiale? Oare această energie nu um, și aprovizionarea cu energie nu este mult prea dependentă de chestiuni de uh, geopolitică? Și apoi um, trebuie să ne gândim la tot ceea ce ține de climă, de schimbările climatice și așa mai departe. Am ajuns deci la acest uh, numitor comun uh, al nevoii de a lupta împotriva emisiilor de dioxid de carbon. Și atunci s-a ajuns la un acord să vrem, că vrem să facem economii de energie, că vrem să nu mai folosim uh, energii și combustibili fosili, așa cum s-a întâmplat în ultimele decenii și că ne dorim să avem forme de energie care emit puține emisii de dioxid de carbon sau chiar deloc. S-a stabilit și această țintă de 20% până în anul 2020, reducere cu 20% până în anul 2020. Mi se pare că acest obiectiv va fi foarte greu de atins, pentru că, de fapt, obiectivul a fost stabilit de niște politicieni care nu prea știu uh, cu ce se mănâncă reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Nu sunt implicați direct. Și ar fi poate o ocazie binevenită acum să hotărâm să uh, stabilim un obiectiv pentru anul 2020, dar mai ales pentru anul 2050 și să fie un obiectiv realist. Avem nevoie de un plan pe termen lung ca să vedem ce putem să facem acum cu tehnologiile deja existente multe lucruri pot fi deja realizate cu tehnologiile existente și apoi trebuie să ne gândim ce trebuie să facem pentru a crea noi tehnologii. Un alt aspect important este să ne asigurăm că construim uh, strategii care să funcționeze, funcționeze la nivel mondial, să nu existe um, pe de o parte stimulente și pe de altă parte sancțiuni. Numai astfel am put- vom avea un cadru pentru eficiența energetică care să funcționeze la nivelul Europei. Vă mulțumesc. Tiene la Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru prezentarea introductivă foarte interesantă. Aș vrea să răspund, uh, dacă îmi dați voie, la întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră despre energiile regenerabile și um, eficiență. E adevărat că de multe ori când um, concepem strategii de politică energetică, lăsăm la o parte energiile regenerabile. E adevărat că statele europene pot să-și reducă consumul de energie. De aceea, cred că ar fi bine să uh, dăm un caracter de obligativitate unor politici energetice care să favorizeze energiile regenerabile. Ideea acestor obiective uh, cu caracter de lege, cu caracter obligatoriu, mi se pare așadar una foarte bună. Deci, ca să avem mai, o cotă parte mai mare a energiilor regenerabile în mixul energetic european, ar trebui să cooperăm mult mai mult. Poate ar fi bine, de exemplu, să avem un impozit uh, la nivelul minim um, pentru întreaga Uniune Europeană și să folosim acești bani pentru a mări eficiența energetică și folosirea energiilor regenerabile. Deci, cum spuneam, ar fi bine să avem un asemenea impozit uh, european. Apoi, s-a pus întrebarea despre felul în care a procedat Suedia în Uh, domeniul uh, energiilor generabile. Suedia are o politică pe termen lung pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, politică care a fost uh, inițiată în 1990. Ne-am fixat obiective foarte ambițioase. Am mm, hotărât că doream să reducem emisiile cu până la 44% și am închis două reactoare nucleare în plus. Am putut să reducem astfel emisiile de dioxid de carbon, dar, pe de altă parte, nu s-a făcut acest lucru în detrimentul economiei. Este fundamental să avem o politică care să ne permită atingerea obiectivelor, dar fără să um, înrăutățim situația mediului înconjurător. Iată care a fost experiența Suediei. Vă mulțumesc, spune președintele, domnule Bolo. Acum doamna Ana Lapinska are cuvântul. Witam, cieszę się bardzo, że jestem tutaj z Państwem i postaram się nie powtarzać. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt foarte fericită că pot să particip la această reuniune și încerc să nu repet deja aspecte deja menționate de colegii mei. În ce privește pachetul privind reducerile, modificările climatice și pachetul energie, Eh, sigur, eh, tot ceea ce facem, eh, facem pentru noi în primul rând și pentru copiii noștri. Însă, atunci când vine vorba de disciplină în aplicarea măsurilor, trebuie, se, se, se uită adesea că, de fapt, Uniunea Europeană se compune din cetățeni ai unor state membre care uh, care, care suferă de pe urma crizei economico-financiare, că există state membre mai bogate, mai sărace, state aderate, uh, care au aderat recent și altele care sunt aici de mai multă vreme. Trebuie să ne gândim foarte mult la prețul energiei, la cât reprezintă din coșul zilnic acest preț. Domnul președinte Buzek a spus că trebuie să avem, uh, trebuie să, că trebuie să avem grijă ca uh, prețul energiei să nu explodeze. Numai că eh, există aici o situație eh, eh, de contradicție, pentru că, iată, aspirațiile noastre, adesea, sunt contrare sau, sau merg în direcția opusă celei pe care ar putea o suporta și susține și cetățenii noștri. Sigur că soluțiile trebuie să difere de la uh, stat uh, membru la stat uh, membru. S-a menționat, de exemplu, aici, de către colegă, energia eoliană. Sigur, energia eoliană în țara dumneavoastră este o energie, formă de energie foarte disponibilă, dar la noi, țara mea nu este o țară străbătută de, de curenți de aer constant, deci la noi am putea să o facem, dar, uh, dar nu putem să dezvoltăm uh, energia eoliană uh, pe seama bunăstării sociale a populației. Amintesc și recentele demonstrații de la Berlin, tot pe această temă. Apoi, în directivă apar Uh, și limitări foarte stricte uh, pentru emisiile de uh, praf, de microparticule și așa mai departe din industrie. Pentru țara mea, astfel de restricții impuse ar însemna Uh, moarte curată, pentru că nu putem, nu, nu, nu ar avea de unde să investească aceste companii atâția uh, bani în noile tehnologii. Și atunci ce se întâmplă? Uh, producătorii acelor produse care la producție emană aceste substanțe ar urma să se reorienteze spre alte țări unde poate că poluarea nu este nu este pedepsită. Numai că atunci poate că emisiile în altă țară vor, vor crește și emisiile de CO2 ne afectează pe noi toți, indiferent de unde trăim. Deci, repet încă o dată, ar trebui să facem în așa fel încât prin cercetare, prin cercetare fundamentală, să, să ne ajute și să ne ajute mai mult decât lobiștii ne ajută. Mulțumesc. Domnul Whitman acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin asupra acestei uh, tensiuni care există în relația dintre energia atomo-nucleară și energiile regenerabile. Uh, toți aceia care uh, sunt în, pentru energiile regenerabile de obicei sunt și împotriva energiei atomo-nucleare. Nu cred că nu cred că trebuie să vedem aici o situație de contradicție. Vom avea nevoie încă o bună vreme de energia nucleară și Uh, cred că aici trebuie să vorbim pe de-o parte de economisiri, dar, dar, dar uh, tot ceea ce uh, discutăm aici trebuie să fie transpus în programe concrete și abordări uh, Uh, există deja directive, cum ar fi directiva privind uh, eficientizarea energetică a clădirilor existente, smart metering, contorizarea inteligentă și așa mai departe. În ce privește directiva privind clădirile, în Austria am uh, realizat un mini-program care a rezultat, conform Ministrului Finanțelor din Austria în beneficii mai mari, în venituri mai mari decât uh, au fost cheltuielile. Deci, prin faptul că economisim energie, uh, economisim, reducem cheltuieli și, în același timp, cre- creăm locuri de, uh, uh locuri de muncă. Uh, odată cu interzicerea becurilor cu incandescență de 100 de W, observăm că se cumpără, se achiziționează aceste becuri cu indolescență din state terțe, unde de multe ori copiii trebuie să lucreze în condiții absolut improprii pentru realizarea acestor produse. Și atunci mă gândesc dacă nu ar trebui în locul interzicerii acestor uh, becuri cu indolescență să așteptăm mai degrabă, mai uh, degrabă apariția uh, noilor tehnologii cu LED-uri pentru a avea posibilitatea să producem noi, într-adevăr, aceste uh, produse uh, mai ecologice. Austria este o țară liberă de uh, energie atomonucleară și cred că banii pe care Euratom deocamdată îi generează ar putea să fie folosiți pentru uh, cercetare și dezvoltarea unor alternative numai că trebuie ca tot ceea ce se discută și se propune să se transforme în uh, în, uh, să se transforme în măsuri foarte clare prin care uh, prin care investițiile realizate să demonstreze că aceste energii sunt mai bune și mai sănătoase și mai puțin riscante decât uh, cele fosile, cele pe care le cunoaștem și care creează dependența energetică a Europei. De aceea, cred că acest tratat al energiilor regenerabile este unul binevenit, dar, încă o dată, repet, nu trebuie să se orienteze împotriva energiei atomonucleare, ci să arate care este viitorul energetic al Uniunii Europene un fel de master plan, un, plan, uh, un proiect general de dezvoltare în domeniul energetic pentru Uniunea Europeană este necesar pentru a ști exact care este situația de față și cum vom compune acel mix energetic în viitor. Mulțumesc. Domnul Cristef Kiscevici, Polonia, are acum cuvântul. Dziękuję serdecznie. Mulțumesc. Domnule președinte, Domnul Turmes a spus la niște întâlniri că este foarte importantă și gestionarea deșeurilor. Exact acesta este domeniul care mă interesează pe mine, gestionarea deșeurilor și recuperarea de energie în acest proces. Nu vreau să intru în detalii, vreau să mă refer însă la ceva specific. În Polonia se va lua în curând o decizie legată de noi centrale care să ne permită arderea deșeurilor pe care le avem și generarea de uh, căldură, energie sub formă de căldură în arderea deșeurilor. Dar mai sunt anumite probleme legate de acest proiect, de exemplu cofinanțarea. În în prima fază a separării, pentru că foarte multe produse care sunt uh, considerate deșeuri ar putea să fie de fapt reciclate și am putea astfel să obținem un fel de plastic care să fie utilizat uh, ulterior ca uh, combustibil lichid. Știu că în unele state membre se întâmplă așa ceva. O altă chestiune este obținerea de energie sub formă de căldură din aceste procese. Trebuie să uh, construim însă centrale care să poată face acest lucru. Aceasta ar fi prima decizie și cea de-a doua decizie ar fi uh, desfășurarea procesului în sine. Cred că este foarte important pentru noi să ne asigurăm că există o ierarhie clară a priorităților. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Andrew Doyle. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu abordarea acestui grup de lucru și anume cea referitoare la securitatea energetică și modul în care acesta poate să, aducă, să atenueze schimbările climatice. Este un fel de dublu bonus. Dacă revenim la uh, crearea Uniunii Europene, obiectivele au fost oferirea de pace, securitate și alimente și cred că securitatea energetică este la fel de importantă ca securitatea alimentară. Nu trebuie să uităm acest lucru. Suntem 27 de state care uh, mai au foarte puțină legătură cu sursele de energie tradiționale din combustibili fosili și este important să acționăm împreună pentru că în curând combustibilii fosili vor deveni foarte costisitori și se vor împuțina foarte puternic și va fi prea târziu atunci să căutăm soluții. Trebuie să găsim metode și stimulente pentru a încuraja uh, ca uh, cele mai uh, eficiente centre de uh, energie regenerabilă, de producție de energie regenerabilă să fie folosite la maximum, pentru că ele contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și la o economie cu consum redus de carbon. În Irlanda există niște centre care produc astfel de energii la nivel industrial și am putea să reducem folosirea de uh, combustibil fosil cu 4,1% deocamdată. Dar uh, știu că nu se fac foarte multe în Europa în general în acest sens. Știu că, de exemplu, în Brazilia se fac multe. Dar nu există o rețea globală deocamdată și cred că aceasta este provocarea. Foarte pe scurt, avem trei surse primare de energie și alimente. Există uh, culturile, există copacii și există și animalele. Și putem să introducem și tehnologia printre acestea, care ne poate să ajute să ne uh, uh protejăm copacii care uh, absorb carbon, care pot să folosească drept materie primă în industrie. Uh, și putem astfel să avem combustibil mai rentabil. Putem să salvăm și culturile cu, prin combustibil de a doua generație și uh, putem folosi și alte surse, cum a spus colegul din Polonia, că se pot folosi deșeurile, la fel se poate folosi și iarba. Este foarte simplu și putem face multe dacă lucrăm împreună. Eu sunt membru al unei comisii ce poartă numele de uh, energie uh, Uh, securitatea energetică și schimbări climatice. Și cred că obiectivul principal trebuie să fie să uh, găsim pacea și stabilitate și securitatea energetică și sigur că ne putem uh, în acest fel ocupa și de schimbările climatice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Doyle. Acum are cuvânt domnul Petroli. Casoli, scuzați. Vă mulțumesc. Vorbesc uh, și sunt reprezentant dintr-o țară cu realități foarte complexe, cu 55 de milioane de locuitori, o țară care se află o răspântie de drumuri în care trebuie să se ia chiar în momentul de față niște hotărâri deosebit de dificile. Noi trăim oarecum un paradox energetic, pentru că din cauza introducerii unor forme de energie regenerabilă, mai ales uh, energia solară, am fost în, uh, ne-am lovit de foarte multe dificultăți din punct de vedere economic și am primit critici atât din partea firmelor cât și din partea uh, utilizatorilor. Apoi există, bineînțeles, probleme din cauza parcurilor de eoliene, nu numai a panourilor solare. De aceea vă spuneam că ne aflăm într-o situație dificilă și într-un oarecare paradox, pentru că vrem să folosim aceste forme de energii alternative, dar, vă spuneam, uh, întâmpinăm dificultăți. Apoi, noi încercăm să verificăm ce se Uh, s-ar putea întâmpla pe termen lung cu materialele folosite pentru panourile solare, mai ales uh, nichel cadmium, cadmium care este mult folosit pentru construirea panourilor solare și se pare că va fi foarte greu în următorii zece ani sau în următoarele decenii să fie reciclată această substanță. Eu m-am bucurat să aud despre experiența Suediei, unde s-a găsit un echilibru bun între dezvoltarea socială și industrială și dezvoltarea um, formelor de energie regenerabilă. Este însă un lucru important pe care trebuie să-l afirmăm aici, și anume că e nevoie de un criteriu obiectiv atunci când evaluăm ce înseamnă dioxidul de carbon. Cum spuneam, Italia este o țară cu 55 de milioane de locuitori și atunci uh, ne gândim la o cotă de dioxid de carbon per capita, per locuitor și vrem să evaluăm care este impactul asupra economiei țării noastre și să comparăm acest impact cu ce se întâmplă în alte state din Europa. Deci, cum spuneam, ar fi bine ca din punct de vedere politic, atunci când ne luăm angajamente cu caracter obligatoriu de reducere a emisiilor de carbon, să facem acest lucru împreună cu celelalte țări din lume, nu numai noi, statele europene. Dacă aceste alegeri, aceste hotărâri vor fi împărtășite, atunci și populația le va accepta mult mai ușor, astfel încât să putem să îi convingem pe toți că aceasta este direcția cea bună, că tocmai pe acest drum trebuie să ne lansăm și că acest lucru nu trebuie neapărat să însemne costuri exorbitante pentru sistemele noastre industriale. Pentru că, în caz contrar, uh, Europa se va afla într-o situație deosebit de dificilă, numai pentru a um, um, respecta aceste obiective în ce privește uh, apărarea mediului înconjurător. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul Domnul Ascas. Del tot perfect, Domnule președinte, vă mulțumesc. Nu știu dacă eh, ceea ce urmează să vă spun se potrivește între totul cu tematica noastră de azi. Uh, cu, sigur că, cu siguranță că va exista o politică comună energetică care va urmări și obiective legate de uh, strategia UE 2020 pentru eficiență uh, energetică. Uh, în plen s-a spus că în sud avem uh, soare, în nord avem vânt ca sursă de energie alternativă. Uh, și cred că dacă ne-am folosit de aceste specificități uh, regionale împreună, am putea fi mai eficienți. Numai că statele membre uh, își uh, planifică pe termen lung propriile lor măsuri de eficientizare energetică. Dacă fiecare dintre aceste state ar trebui să îndeplinească singur să atingă singur obiectivele 2020, situația este mai dificilă. Deci împreună este mult mai ușor de atins aceste obiective decât uh, separat uh, fiecare stat uh, pentru sine. Fiecare stat poate să reacționeze în funcție de, de presiunea publică față de mijloacele care stau la dispoziție și faptul că Eh, lipsesc uneori eh, rețele de transport, eh, rețele cu care să existe, prin care să existe o interconectare la celelalte piețe, reprezintă un mare obstacol. Deci nu putem vorbi încă de o piață comună energetică pentru că nu există legăturile dintre cele 27 de piețe naționale mă întreb dacă nu poate fi uh, creată o oarecare coerență între aceste planuri, între aceste rețele naționale. Înțelegem că interesele naționale sunt diferite și sunt complexe, dar cred că la nivel european s-ar putea stabili, să zicem așa, ritmul dezvoltării. Numai că dacă vrem ca și statele membre să, să prezinte complianță face de, de aceste obiective, trebuie să existe o susținere largă, uniformă peste tot. Pentru că dacă nu, atunci uh, va fi un fel de uh, vorbă de lemn toată această poveste despre energiile regenerabile, pentru că atunci nu vom putea surmonta dificultățile. Dificultățile sunt și obstacolele sunt astăzi de ordin politic, acestea trebuie surmontate pentru a putea evolua și în plan tehnologic. Mulțumesc. Doamna Brunel. Doamna Brunner. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că uh, siguranța energetică și modificările climatice nu ar trebui să fie tratate în contradictoriu. Din potrivă, cred că dezbaterea pe aceste două teme ar trebui să fie una singură. În Austria, din păcate, aceste două teme sunt tratate separat și uh, concluzia uh, este că în sfera energiei, eh, siguranței energetice, investim în tot felul de centrale eh, termoelectrice care, din punct de vedere al modificărilor climatice, nu mai corespund obiectivelor noastre. Eh, oamenii de știință ne spun că începând din 2015 cel târziu trebuie să scadă emisiile globale de bioxid de carbon pentru a, ca modificările climatice să nu fie irreversibile. Și până în 2050 uh, trebuie să, uh, să avem o proporție mult mai mare de energii regenerabile decât astăzi pentru a atinge acest uh, obiectiv. Uniunea Europeană trebuie să-și asume un oarecare leadership în această chestiune pentru că, pentru că trebuie să recunoaștem, noi suntem principalii cauzatori al modificărilor climatice și um, și atunci uh, trebuie pe de o parte să facem uh, ceva, dar avem și resursele să, să acționăm. Apoi, uh, sigur că nu avem peste tot aceleași resurse naturale, aceleași resurse financiare pentru implicarea energiilor regenerabile și de aceea cred că o politică energetică a viitorului trebuie să creeze um, un, un, un cadru organizatoric și, și legislativ uh, care să arate și care sunt costurile reale pentru diferitele forme de energie, pentru că energia atomelectrică deocamdată este subvenționată de statele membre. Ehm, dar, dar nu mai departe decât de, de, de, de catastrofa petrolieră din regiunea Golfului, vedem că există costuri care nu pot fi prevăzute uh, Ehm, sau nu sunt provizorite cel puțin deocamdată. Guvernul eh, austriac este poate nu atât de ambiționat ca cel suedez, dar eh, studiile noastre de fezabilitate arată că se poate trece la energii regenerabile preponderent, că se pot crea locuri de muncă noi și că putem soluționa prin această chestiune mai multe crize în același timp pentru țări precum Austria, este foarte important să existe și un transfer al uh, know-how-ului, al cunoștințelor, al tehnologiilor și noi ne angajăm pe, pe calea acestui transfer de know-how pentru ca și alte state membre să aibă acces la aceste tehnologii, la aceste schimbări care nu trebuie să fie doar uh, unele modificări uh, impuse cent, uh, în mod centralizat, ci trebuie să existe o uh, o cooperare și pe orizontală. De aceea un tratat trebuie să prevadă o prioritate clară pentru energiile regenerabile pentru a uh, marca astfel un uh, punct de cotitură politic în această uh, dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc, mai putem lua un vorbitor. Doamna Thompson a dorit să mai intervină o dată. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Maseli. Domnul Tomaseli. Am să dau acum cuvântul domnului Frutero. Vă mulțumesc. Vreau și eu să fac câteva reflexii scurte. Sunt absolut de acord cu faptul că este important să avem o politică energetică comună. Și eforturile făcute în această direcție sunt deosebit de importante. Însă, motivele pentru care aceste eforturi sunt importante sunt diferite în funcție de viziunea pe care o are fiecare dintre noi. Pentru mine, concurența, uh, rațiunile, legate de concurență și de independență sunt cele mai importante. Din punct de vedere strategic, este indispensabil să fim independenți din punct de vedere al aprovizionării cu energie, pentru că astfel, indiferent de ce aparat electrocasnic folosim, este bine să fim liniștiți că acesta va funcționa pentru că vom avea curent electric și pe de altă parte, atunci când ai o mașină, trebuie să fii cu spiritul liniștit că dacă te duci uh, să uh, îți pui benzină sau motorină, o vei găsi. Uh, din punctul acesta de vedere, cred că trebuie să concepem politica energetică comună. Spuneam că cealaltă rațiune care ar trebui să ghideze această politică, din punctul meu de vedere, dincolo de independență, ă, este concurența și o concurență cât se poate de echitabilă. Apoi, aș vrea să vă vorbesc despre uh, durabilitate, despre sustenabilitate. Cineva evoca faptul că trebuie să existe un echilibru între uh, protecția mediului, uh, emiterea de substanțe uh, poluante, mai ales de microparticule, și politica energetică. Eu cred că nu ar trebui pe plan european să insistăm prea mult asupra luptei împotriva schimbărilor climatice pentru a justifica politicile noastre energetice. Pentru că gândiți-vă la ipoteza următoare. Atunci când vom uh, face un calcul cu adevărat obiectiv, ne vom da seama că influența factorului uh, antropogenic asupra mediului este minimă. Nu activitatea umană este cea care poluează cel mai mult. De aceea, când vorbim despre sustenabilitate, cred că ar fi mai bine să ne concentrăm asupra uh, reducerii acelor substanțe poluante deosebit de toxice și nocive, mai ales a microparticulelor care, cum spuneam, ne afectează foarte mult, mai ales sănătatea noastră. Putem să spunem că sute de mii de persoane pe an mor din cauza consecințelor poluării cu aceste uh, uh substanțe și microparticule. Deci, cum spuneam, influența activității umane este, din punct de vedere procentual, uh, infimă și eu cred că nu are sens să ne concentrăm prea mult asupra uh, ei. Ar fi mai bine să ne concentrăm asupra calității aerului din punct de vedere chimic și fizic. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, doamna Thompson. Mulțumesc, v-am să adaug ceva legat de, energie, de eficiența energetică. Sunt inspirată de ce a spus colegul din Polonia. Eu cunosc bine această țară, chiar am uh, rude acolo și vreau să vă spun ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană când am primit încă zece noi state membre în 2004. Ei bine, s-a pus accentul pe un lucru nou și anume încălzirea... Încălzirea urbană. Foarte multe state membre noi au astfel de probleme. Eu în Copenhaga primesc uh, încălzirea de la centrale de termoficare. Vorba de deșeurile menajere care sunt uh, refolosite pentru generarea de energie și deci se întorc la uh, noi în locuințe pe această cale. Uh, și se poate așa face foarte mult, se pot obține rezultate foarte bune cu bani, pu- cu bani puțini, de exemplu în Polonia. Este însă nevoie să fie educați consumatorii ca să nu uh, consume prea multă uh, energie pentru încălzire, pentru sistemele individuale de încălzire și veți vedea că vor scădea astfel cheltuielile energetice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tomaseli. Si, Mulțumesc, domnule președinte. Eu mi-aș pune o întrebare acum. Și anume, noi, în Europa, avem nevoie să producem mai multă energie decât producem acum? Și e o întrebare cât se poate de valabilă pentru situația din Italia. Eu cred că nu. Cel puțin în Italia, nu. Am avut, uh, la un moment dat am atins un punct culminant de um, consum de energie care era mai mare decât oferta de energie în țara noastră, dar în ultimii ani uh, mai degrabă scade consumul de energie față de ofertă, față de producție. Poate că este și din cauza faptului că sectorul industrial are o activitate care s-a diminuat și poate că stilul de viață s-a schimbat. S-a vorbit foarte mult uh, despre reducerea activităților uh, mari consumatoare de energie și atunci eu cred că uh, peste tot în Europa tendințele sunt similare. De aceea îmi pun această întrebare. Oare chiar avem nevoie să producem mai multă energie sau mai degrabă să producem aceeași cantitate de energie precum astăzi, dar să putem să împăcăm nevoile de aprovizionare în energie atât pentru întreaga Europa, cât și pentru fiecare țară în parte, cu lupta împotriva schimbărilor climatice și cu um, protecția mediului înconjurător. Fiecare dintre noi are propria sa viziune. Eu, vorbind din, eu vin dintr-o țară în care guvernul meu a făcut o alegere pe care eu nu o împărtășesc pentru că eu fac parte dintr-un partid politic care nu este de acord uh, cu alegerea guvernului italian uh, care a ales să um, revină la producția de energie nucleară, dar mă rog, să spunem că aceasta este treaba mea. Pentru ca aprovizionarea în energie să fie mai durabilă și mai uh, stabilă, pentru că ne dorim să avem o piață comună, avem piața unică, deja și așa mai departe, și pentru a putea să protejăm mediul înconjurător, cred, cum spuneam, că trebuie să producem altfel această energie. Mai multe țări au făcut progrese în acest sens, pași pe această cale, este și cazul Italiei. Dar pentru a da, să spun așa, o altă direcție uh, direct, uh, discuțiilor noastre de astăzi, poate că ar fi bine să inventăm o cale de pentru o mai bună coordonare a politicilor noastre. Să vedem dacă există un sistem care să poată să fie omogenizat pentru a stimula investițiile în domeniul energetic. Dacă există tehnologii care au un impact pozitiv asupra mediului, acestea să fie finanțate mai întâi. Deci, cum spuneam, uh, dacă există stimulente financiare și un acces favorizat la resurse alternative de energie, atunci vom reuși să ne atingem obiectivele. Mulțumesc acum domnul Leș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum uh, bine știm, uh, în momentul în care vorbim despre mediu, vorbim automat despre reducerea emisiilor poluante, care, la fel de bine știm, nu au frontiere, nu au pașaport. Nu le putem opri la graniță, să treacă în țara vecină. Însă ă, tema reuniunii noastre era energia regenerabilă sau mai un procent de peste 90% este producerea de energie electrică din surse regenerabile. Aceasta ar fi tema, tema reuniunii noastre. Ă, după cum ă, la fel de bine știm, energia electrică poate să înlocuiască orice altă sursă de energie totul se reflectă asupra costurilor de producere a acestei energii. Cu cât producem mai multă energie electrică din surse regenerabile, uh, reducem cantitățile de combustibil fosil utilizați în producerea acestei energii. Uh, suprataxarea poluatorilor nu este o, o soluție de rezolvare a problemei. Tocmai în perspectiva uh, lipsei pașaportului pentru emisiile poluante. Uh, fiecare stat membru în parte are un sistem propriu de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile fiecare cum o înțelege. eu cred că tema reuniunii noastre este să stabilim un uh, sistem de promovare la nivelul uniunii europene sistem de promovare a producției de energie electrică din surse regenerabile și anume am spus o și la reuniunea precedentă în primul rând și din punct de vedere tehnic interconectarea între statele membre interconectarea cu rețele de transport ale energiei, atât pentru securitate energetică, cât și pentru siguranța energetică. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc, domnule Leșe. Acum are cuvântul doamna Ortali. Da, ajungem la sfârșitul unei dezbateri unde se pare că dacă ne dorim cu toții o politică energetică comună, trebuie să putem să împăcăm istoria noastră energetică care este diferită, nu-i așa? În țara mea, energia electrică este de origine nucleară într-o măsură foarte mare. Avem uh, tradiție în uh, producerea acestui tip de energie și energia electrică este cea care o, are cea mai mare cotă parte din consumul de energie total din Franța. Și cred că ați observat cu toții că um, în urma acestor întruniri, așa numitele Grenel 1 și 2, deci Franța face eforturi însutite pentru a favoriza um, energiile regenerabile. Mai este un punct care încă nu a fost abordat, cel al biomasei. Eu cred că există zăcăminte care încă nu au fost exploatate, din care se uh, poate uh, uh, produce biomasă, mă gândesc mai ales la suprafețele forestiere, și nu este singura sursă de, de biomasă, oricum, cum spuneam, această resursă nu ar trebui uitată pentru că ea ar permite uh, Um, revalorizarea anumitor teritorii, anumitor suprafețe și chiar crearea de locuri de muncă. Aș vrea să mai abordez și chestiunea agrocarburanților, pentru că nu vreau să-i numesc biocarburanți, eu vreau să folosesc uh, particula agro de la agricultură când mă refer la acest uh, tip de carburanți. Uh, E clar că se pregătește o reformă importantă a politicii agricole comune pentru uh, perioada de după anul 2013 și trebuie neapărat să evităm acest conflict între culturile folosite pentru producția de electricitate și de agrocarburanți și producțiile folosite pentru a garanta securitatea alimentară din Uniunea Europeană. Deci cred că merită să reflectăm și asupra acestor aspecte. Cred că între agricultură și producție de energie și energie regenerabilă există mai degrabă o relație de complementaritate cu nevoia de dezvoltare durabilă a zonelor rurale. Mulțumesc, domnul Poniu, a cerut să ia din nou cuvântul. Da, vreau să reamintesc anumite lucruri despre care s-a vorbit azi dimineață și nu s-a vorbit acum, respectiv captarea și stocarea carbonului. Din fericire sau din nefericire, de la caz la caz, în mai multe țări avem în continuare stocuri de um, uh, carbon și atunci uh, merită să ne întrunim eforturile. Apoi, n-am vorbit deloc despre hidroenergie. Eu cred că și aici uh, este vorba despre o sursă regenerabilă de energie care ar trebui dezvoltată. Unii nu spun, nu sunt de acord cu faptul că hidroenergia este o energie regenerabilă, dar în partidul politic pe care eu îl reprezint, eu cred că uh, pentru a ne reduce dependența energetică de furnizorii uh, din afara Europei, trebuie să dezvoltăm și hidroenergia. Colega mea a vorbit despre biomasă și vreau să fac trimitere la ce a spus colega mea pentru a reveni asupra uh, punctului de plecare al reuniunii noastre, și anume eficiența energetică. Eficiența energetică nu ține numai de încălzire. Trebuie să ne gândim și la transporturi. Nu trebuie să ne gândim la energiile regenerabile numai în ce privește energia electrică. Trebuie să ne gândim și la toate aspectele de uh, transport, de uh, mm, distribuție și așa mai departe. Deci nu trebuie să uităm faptul că numai atunci când vom stăpâni cererea, vom avea garanție pentru durabilitatea ofertei. Vă mulțumesc, mai dorește altcineva să ia cuvântul, dacă nu, are cuvântul domnul Turmes. Vreau să vă informez asupra reflexiilor noastre avute în cadrul Parlamentului European când s-a discutat această bucată de nouă legislație. Atunci tema a fost uh, protecția mediului, uh, siguranța aprovizionării cu energie, dar și crearea unui, unei noi piețe uh, lider pe plan mondial în domeniul energetic. În ce privește eolienele pe platformele continentale ale mărilor, Uh, suntem lideri, de exemplu, dar uh, și țări precum China, Statele Unite au un potențial enorm de uh, exploatare a vânturilor și curenților de aer maritim iată, care, care sunt uh, uriașii dormanți ai energie, politicii energetice și ai uh, eficienței energetice viito- uh, viitoare ale Uniunii Europene. Știm și uh, despre noile in, uh, investiții din Spania, dar trebuie ca și în celălalt capăt al Mării Mediteranene să uh, apară astfel de investiții, pentru ca valoarea adăugată a acestor noi, noi politici să se poată manifesta. Un element uh, nou în tratatul de la Lisabona ne oferă posibilități în acest sens pentru că evocă principiul teritorialității. Deci, uh, nu, energia nu se mai discută doar strict la nivel național, ci și la nivel regional. În ce privește uh, chestiunea costurilor, am avut uh, și o dezbatere foarte interesantă cu, și intensă cu reprezentanțe industriilor energofage din Europa. Concluzia concluziile sunt diferite. Știm că în Danemarca, în Germania și în Spania, atunci când vântul suflă, uh, prețul la energie scade, pentru că uh, într-o piață liberalizată, cu cât mai mult uh, vânt poate fi exploatat, cu atât mai multe unități producătoare de energie scumpă sunt scoase de pe piață da? iar cu un volum corespunzător de investiții, respectiv cu o proporție suficientă, eh, energia eoliană poate să, poate să influențeze structura prețurilor. Deci știm că în eh, Știm că în eh, Germania, Danemarca și Spania veniturile de pe urma acestor energii regenerabile sunt mult mai mari decât sumele care sunt cheltuite pentru promovarea acestor forme de energie și să nu uh, uh amestecăm uh, prețul uh, pe kilovatoră cu costul uh, global de producere a energiei. Pentru că există, există diferite uh, posibilități prin, de, de reprocesare a anumitor procese de, de producție, de reprogramare, prin care se pot din nou face foarte multe economisiri. În ce privește finanțarea, Uh, foarte mult, din păcate, există o tulburare tehnică. Este vorba de nevoia unor investiții uh, primare prin care să se uh, scadă costurile de producție, de realizare primară a noilor surse de energie. Încercăm prin intervenția Băncii Europene de Investiții să creăm un instrument prin care să reducem costurile de capital al celor care investesc în noile forme de energie. Iată care sunt uh, principalele dezbateri pe care noi le avem aici în Parlament uh, asupra acestei teme. Mulțumim foarte mult uh, domnului Turmes și acum urmează raportorul. Vă rog. Da, mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au uh, luat cuvântul în această dezbatere. Vreau să vă mulțumesc pentru contribuții. Au fost toate foarte interesante și au uh, arătat clar că sunteți cu toții angajați pentru protecția mediului și cred că aceasta ar fi o primă concluzie foarte importantă. În al doilea rând, sunteți uh, angajați pentru o industrie a viitorului care să fie bazată pe energii regenerabile, pe energii curate. Și de asemenea sunteți pentru noile tehnologii. Cred că este important să avem și tehnologii care să ne permită stocarea energiilor regenerabile. Există anumite proiecte care permit uh, stocarea în diferite moduri a energiei fotovoltaice în excedent. Și astfel noaptea se poate continua folosirea acestui tip de energie pentru 7 sau 8 ore. Există deja astfel de proiecte. Am discutat diferite subiecte în această dezbatere. Am discutat și despre reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, toate gazele cu efect de seră, a spus cineva. Am vorbit despre eficiența energetică, am vorbit și despre posibilitatea de a încuraja economisirea de energie de către gospodării. Și acest element este foarte important am vorbit despre dezvoltarea tehnologiilor energetice și am vorbit și despre energiile regenerabile și ce uh, avantaje oferă ele pentru crearea de locuri de muncă și pentru industrie. Am vorbit despre politici pe termen mediu și lung cu obiective obligatorii și am vorbit despre faptul că fiecare stat trebuie să uh, pregătească planuri de acțiune. Am vorbit despre cooperarea cu state terțe și despre accesul la rețele inteligente. Atunci când am menționat energiile regenerabile, cred că a fost toată lumea de acord că trebuie să încurajăm accesul la rețelele electrice, că trebuie să favorizăm interconectarea în Europa pentru ca aceste energii regenerabile să intre în rețelele inteligente, în rețelele electrice. Aici intervin vehiculele electrice, care folosesc o sursă de energie regenerabilă. Și este limpede, de asemenea, că se dorește să se pună accentul pe cercetare și dezvoltare în domeniul energiilor regenerabile și al eficienței energetice. Cea mai bună energie este cea pe care nu o consumăm și cea mai bună sursă de energie pentru viitor este reprezentată de energia economisită. Toate acestea ar trebui să ne ajute să ne reducem dependența energetică. Europa, ca regiune, nu are resurse de energie fosilă. Însă avem alte tipuri de energie aici. Avem vântul, avem soarele și trebuie să mizăm pe acestea. Trebuie deci să mizăm pe aceste energii regenerabile. Și cred că trebuie să se creeze o legătură și cu uh, securitatea aprovizionării. Deci economisire, dar și securitatea aprovizionării de partea cealaltă. Cred că suntem cu toții de acord că trebuie să continuăm să lucrăm pentru a uh, obține o piață unică a energiei în Europa. Am uh, notat aici un lucru care a fost menționat de mai multe ori <coughs> și anume că trebuie să pregătim planuri pe termen mediu și lung pentru 2030, 2050. Trebuie să ne întrebăm ce fel de mix energetic ne dorim pe viitor. Va trebui să insistăm asupra energiilor regenerabile și asupra interconectării dintre diferitele state. E adevărat că în unele țări nu este ușor să se recurgă la surse autohtone de energie, dar aici pot interveni celelalte state. Atunci când vorbim despre energii regenerabile, ne gândim foarte adesea la tipuri de energie care există deja și sunt folosite, energia eoliană sau solară, dar sunt și altele, de exemplu biomasa și, de asemenea, e foarte importantă susținerea dezvoltării rurale. Pentru că astfel vom putea crea locuri de muncă în zonele de la țară și vom putea folosi și surse de energie regenerabilă. Cred că până mâine vom reuși să pregătim un document care să includă toate aceste idei. Un document care să slujească drept concluzia grupului nostru de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu mai am decât să mulțumesc raportorului și să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru contribuții. Tot ce s-a spus aici, în această după-amiază, a fost foarte interesant. În Uniunea Europeană, obiectivul nostru trebuie să fie să avem la dispoziție energie sigură și ieftină și de asemenea să fim competitivi. Iată provocarea pentru Uniunea Europeană, care Uniunea Europeană va trebui să se bazeze pe comunitatea europeană a energiei, pentru că trebuie să ne asigurăm aprovizionarea cu energie și să avem o energie eficientă și de asemenea trebuie să mizăm pe rețele integrate și interconectate. Trebuie ca energia să fie eficientă. Trebuie deci să Uh, facem cercetări, să descoperim noi surse de energie, dar și să încurajăm dezvoltarea tuturor surselor de energie care există acum în fiecare țară. În fiecare țară sunt altele. Eu vin din Navara, din Spania, și acolo energia eoliană este deja foarte dezvoltată. Suntem pionieri în acest domeniu. Așadar, dezbaterea care trebuie să se desfășoare și pe care noi trebuie să o continuăm în anii următori nu trebuie să excludă anumite surse de energie în favoarea altora. Toate tipurile de energie ecologică, dar și cele bazate pe cărbune și pe gaz și energia nucleară trebuie să fie parte a dezbaterii, pentru că nici una dintre surse nu reprezintă ea singură soluția. Fără acestea, ecuația energetică nu va fi rezolvată și de aceea trebuie ca în buchetul de energii să fie incluse și energiile ecologice, dar și cele tradiționale. Așadar, vom trage niște concluzii pe care le vom prezenta mâine în plen. Ședința se suspendă și vă urez o seară plăcută!